viitorul. Poate că peste 10-12 ani copiii noștri vor ști ce s-a întâmplat, cum vom fi ieșit din această criză, dar nu pot decât să ne urez mult noroc nouă tuturor. Bine, spune doamna președinte, haideți să trecem la vot. Avem uh, mai mult de o oră de voturi. Vă rog să fiți foarte concentrați. Dacă vreți verificări electronice, vă rog frumos să mi le cereți dar vă rog să fiți foarte cooperanți. Așa cum s-a hotărât de către conferința președinților, astăzi nu sunt programate explicații de vot orale. Acestea vor uh, putea să aibă loc mâine. Raportul Alfonsi. Supun la vot cu apel nominal s-a deschis votul. Scuze, spune doamna președinte, îmi cer scuze. Raportorul dorește să ia cuvântul? Colegi, per favore. Stimați colegi, este dreptul dumnealui, deci dacă vrem să votăm în liniște, vă rog să respectați procedura, altfel ne vor trebui două ore. Problema de micro, madame. Okay. C'est bon, merci, madame la présidente. Euh, Mulțumesc, doamnă președinte, foarte rapid. Uh, Diversitatea culturală care face obiectul acestui raport e o dimensiune esențială a construcției europene, afirmată și de tratatul de la Lisabona. Europa trebuie să contribuie la dezvoltarea culturii în statele membre, respectând diversitatea regională și națională. Astfel, instituțiile europene trebuie să reacționeze eh, la dispariția a 10 de limbi în Uniunea Europeană și asta potrivit datelor UNESCO. E un patrimoniu european care dispare de fiecare dată când o limbă dispare. Iată de ce raportul dorește să relanseze acțiunile în acest domeniu mult timp neglijate. În redactarea raportului am colaborat cu mai multe grupuri și astfel am obținut unanimitate în Comisia Cult și aș dori ca acest vot să poată fi confirmat în plenară. Astfel, Parlamentul European va putea declanșa o nouă dinamică care să aducă speranță zecilor de mii de europeni care posedă în tradiția lor o uh, limbă străveche și pe care ar dori să o poată transmite și generațiilor viitoare. Vă mulțumesc! Grație! Il vo- Vă mulțumesc! S-a deschis votul. Vot cu apel nominal. Voto chiuso. S-a închis votul. Se adoptă. Raportul Grote. Cine este pentru? Deci cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Raportul la via. Vot cu apel nominal s-a deschis votul. S-a închis votul. Aprovato. Se adoptă. Al doilea raport la VIA, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. Votazione Q. S-a închis votul. Se adoptă. Raportul la via Vogan. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. Votazione chiusa. S-a închis votul. Se adoptă. Raportul Fernandez. Să deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Raportul la via, vot cu apel nominal, de asemenea s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Acum, vă rog frumos să fiți foarte atenți, deoarece este un vot complicat și anume raportul Lepage. Avem 50 de amendamente de la Comisia Envi. Vă rog. Thank you. Thank you. Thank you. Vă mulțumesc, doamnă președinte. În ceea ce privește lista de vot uh, a grupului PPE, dați-mi voie să vă fac un, să transmit un avertisment. La amendamentul 60, deci 60, avem un vot pe părți, două părți. La prima parte avem un vot cu apel nominal și aici, în lista de vot, avem un vot cheie. Al doua parte, prevăzută tot cu vot prin apel nominal, ar trebui de asemenea să fie un vot cheie. Nu vedeți asta pe listele dumneavoastră de vot, dar și a doua parte ar trebui să fie un vot cheie. Deci, ia, vorba despre a doua parte a amendamentului 60. Vă mulțumesc, doamna președinte. Alora, vot... Vă mulțumesc. Deci, votăm în bloc cele 50 de amendamente. Cine este pentru? împotriva, abțineri, se adoptă. 13 amendamente de la Comisia ITRE, vot în bloc. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, verificăm. Votazione aperta, chiu... S-a deschis votul, s-a închis votul, spune doamna președinte. A fost respins. Amendamentul 3. Chi a favore? Amendamentul 3. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 5. Verificăm. S-a deschis votul. Amendamentul 3. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 5. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. E chiaramente respinto. Se vole... Rezultatul este clar din punctul meu de vedere, dar putem să verificăm. Bine, se deschide votul. Se închide. Respins. Amendamentul 9. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 15. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Trebuie să verificăm, vă rog. S-a deschis votul. Amendamentul 15. S-a închis votul. Se respinge. 26. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 31. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se respinge. 43. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se respinge. 44. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se respinge. 45. Cine este pentru? Verificăm 44. S-a închis votul. se respinge. 45. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 46. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 47. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 48. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 51. Cine este pentru? Verificăm 48. S-a deschis votul. Voto chiuso. S-a închis votul. Se respinge. 51. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 52. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 56. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 57. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 64. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 68. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 73. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 77. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 90. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 91. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 92. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 93. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 93. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 94. Cine este pentru? Împotrivă. Cine se abține, se respinge. 95. Pentru. Împotrivă. Abțineri, se respinge. 97. Vot pe părți. Prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri, se respinge. A doua parte. Cine... Verificăm prima parte. Chiuso il voto. S-a închis votul. Se adoptă. Dar vă rog frumos, atunci ridicați mâna. A doua parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 104. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 105. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 110. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm, verificăm. S-a închis votul. Se respinge, deci, 110. Diferență de două voturi, deci uh, vă rog să fiți mai preciși. 122. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 138. Cine este pentru? Împotrivă? Verificăm, vă rog. 138. S-a deschis votul. Voto chiuso. S-a închis votul. Se respinge. 140. Cine este pentru? Împotrivă. Abține. Se respinge. 41. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm. 140. Bine, s-a deschis votul pentru amendamentul 140. S-a închis votul și, într-adevăr, se respinge. 41 acum. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Vot închis. Se respinge cu o diferență de un vot. 184. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Vă rog frumos, ridicați mâna. Cine este pentru? 184. Cine este împotrivă? Abțineri se respinge. Verificăm. S-a deschis votul. Voto chiuso. S-a închis votul. Se adoptă. 144. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 142. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 60. Vot pe părți. Prima parte mai întâi. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. A doua parte. Cine este pentru? S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă.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 189. Cine este pentru? Împotrivă? Trebuie să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Aprovato. Se adoptă. 168. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se respinge. 78 vot apel nominal s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 79. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 80. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Trebuie să verificăm. Să deschis votul. Chiuză. S-a închis votul, se respinge. Amendamentul 152, vot pe părți, 3 părți, vot cu apel nominal, s-a deschis votul pentru prima parte. S-a închis votul. Se adoptă. A doua parte, s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. A treia parte. Să deschizi votul. S-a închis. Se respinge. Amendamentul 131. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamentul 167 este caduc. 167 Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. Se respinge. Amendamentul 152, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis vo votul. Se respinge. 177, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. Amendamentul 181. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 178 este caduc. Acum 152 vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 167 vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 185. Cine este pentru? Împotrivă? abțineri, verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 82 este caduc, 83, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 84, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 187. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 153. Cine este pentru? Vreți să verificăm 187? S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 153. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 85. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se respinge. 87-88. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 154. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. 67. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm. S-a deschis votul. Amendamentul 67. S-a închis votul. Se respinge. Acum 149. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Vă rog să verificați mâna. Deci cine este pentru? Încă o dată 149. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Nu știu. Verificăm. Vă rog să deschizi votul. S-a închis votul. Se adoptă. 169-171. Acum cine este pentru? Împotrivă. Cine se abține? Verificăm. S-a deschis votul la 169-171. S-a închis votul. Se respinge. 172. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 173. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 157. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. S-a deschis votul. Voto chiuso. S-a închis votul. Se respinge. 107. Vot pe părți. Prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. A doua parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. A treia parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Verificăm a treia parte. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 190. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. S-a deschis votul, s-a închis votul. Aprovat. 100... Se adoptă. 179 vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. se respinge. 108. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 159. Pen, vot deschis pentru că e vot cu apel nominal. S-a închis votul. Respins. 166. Cine este pentru? Împotriva abțineri se respinge. 161. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 111. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. 112. Vreți să verificăm 111? S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 112 văd cu apel nominal s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 113. S-a deschis votul. Vot cu apel nominal. S-a închis votul. Se respinge. 114. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 115. Tot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 116. S-a deschis votul cu apel nominal. S-a închis votul. Se respinge. 162 este caduc. Acum 117. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 118. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 119. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul, s-a închis votul. Se respinge. 163. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Verificăm. S-a închis votul. Se respinge. 120. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 164 vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă, se adoptă. 187. Avem un amendament al doamnei raportor. Vă rog. La relatrice? Doamna raportor, aveți cuvântul. Regie.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 Mulțumesc mult uh, pentru partea tehnică. V-aș propune un amendament oral și anume să eliminăm suprimarea punctului D acolo unde se vorbește de materialele noastre și celulozice, când e vorba de placaje, pentru a le include la partea A anexei 9. Știu că este ceva foarte tehnic, dar obiectivul este acela ca materialele lemnoase și celuloase să fie incluse pe lista uh, Uh, produselor avansate. Sper că lucrurile sunt cât se poate de clare. Mulțumesc. Dacă nimeni nu are nimic împotrivă, votăm amendamentul cu amendamentul oral. Deci 186. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Reîncercăm. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm. Votul aperto, votul chiuso. S-a deschis votul, s-a închis votul. Se adoptă. 180 a fost retras. 121 și 167 sunt caduce. Trecem la amendamentul 1, la considerente. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm. S-a deschis votul. Voto chiuso. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 6, nu-mi cer scuze, 123. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 6. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 124. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 7. Cine este pentru? Verificăm 124. S-a deschis votul, s-a închis votul. Se adoptă. Cu o diferență de 3 voturi. Amendamentul 7. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 127. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 8. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. S-a închis votul. Se adoptă. 127 este caduc. 128. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 174. A, nu. Vreți mai întâi să verificăm 128? S-a închis votul. Se respinge. 174. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm. S-a închis votul. Se respinge. 10. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 14. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 129. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 130. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Verificăm 130. S-a închis votul. Se respinge. 175 este caduc, 182. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Vreți să verificăm? Verificăm. 182. S-a închis votul. se respinge. 18. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 176. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 132. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 183. Cine este pentru? Împotrivă abțineri, verificăm. 183. Să deschizi votul. S-a închis votul. Se adoptă. 134. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. 134. S-a închis votul. se respinge. 20 pe părți, prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri, se respinge. A doua parte. Este caducă. Amendamentul 21. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri, se respinge. 133 și 139. Cine sunt pentru? Împotrivă. Abțineri, se adoptă. 136. Cine este pentru? Împotrivă abțineri, se respinge. Verificăm. S-a deschis votul, s-a închis votul. Se respinge. 28. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 141. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm, vă rog, 141. S-a închis votul. Se respinge. 32. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 134, 142. Pentru, împotrivă, abține, se respinge. 33. Pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Amendamentul 33. S-a închis votul. se respinge pentru că este un număr egal de voturi pentru și împotrivă. Acum, propunerea comisiei astfel uh, amendată, vot cu apel nominal, să deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Doamna raportor dorește din nou să ia cuvântul. Thank you. Uh, Madame... Uh, Mulțumesc, doamnă președinte. Doream să vă propun să amânăm votul rezoluției legislative potrivit regulii 57 și să-mi acordați, vă rog, mandat pentru negociere. Doamnă președinte, stimați colegi, avem un raport atât de controversat aici încât grupul nostru cere o a doua uh, lectură și tocmai de aceea nu pot decât să vă rog să nu acordați acest mandat solicitat de raportare. Bine, mettiamo in vo. Foarte bine. Supunem la vot propunerea doamnei raportor. Cine este pentru? Împotrivă? abțineri, verificăm, deși cred că a fost respinsă. Aperto. S-a deschis votul. Nu, încă nu. Acum s-a deschis votul. Voto chiuso. S-a închis votul. Per un voto. S-a respins cu o diferență de un vot.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 Non c'è niente. Sì, sì, Bene, votazione Lövin. Bine, trecem la raportul Lövin acum. Vă rog frumos să faceți liniște în sală. Avem șase amendamente din partea Comisiei Envi pentru. Vă rog să ridicați mâinile pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Din nou vă rog să faceți liniște. Trecem la amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 6 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Votul s-a închis. Se adoptă. Vă rog, ridicați mâinile, pentru că altfel mult timp vom mai sta aici. șapte pentru, împotrivă. Abțineri? Verificăm. Votul s-a închis. Se adoptă. 8 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 9 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 10, 11, nu, verificăm amendamentul 9. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 11 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 12. Bine, verificăm amendamentul 11. Votul s-a închis. Se adoptă. 12 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 13 acum. Amendament oral al doamnei raportor. Okej. Okay. Eh, tack så mycket, herr ordförande. Jag skulle vilja ändra... Eh, Doamnă președinte, doresc doar să solicit modificarea datei la acest articol. 31 octombrie devine 31 decembrie 2013, dat fiindcă, iată, ne aflăm în septembrie, al minte termenul ar fi prea scurt, uh, așa încât Comisia să prezinte o nouă evaluare. Vă mulțumesc! Non ci sono opposizioni, emendamento 3. Dacă nu există obiecții, atunci amendamentul 13 pentru, împotrivă, se adoptă. 14 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Verificăm, bine, verificăm amendamentul 14. Votul s-a închis. Se adoptă. 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Vot prin apel nominal, amendamentul 16, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. 19 acum pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm, verificăm amendamentul 19. Votul s-a închis. Respins. Trecem acum la votul asupra propunerii comisiei, astfel modificată pentru împotrivă abțineri se adoptă. Mm, proiectul de rezoluție prin apel nominal. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Le grip. Raportul Le grip. Blocul 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Blocul 2 devine caduc. Vot prin apel nominal acum. La propunerea astfel modificată, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă votul uh, acum asupra rezoluției legislative, vot prin apel, nomin, uh, apel nominal, votul s-a închis. se adoptă. Trecem acum la raportul Scota, blocul 1 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Blocul 2 este caduc. Propunerea Comisiei pentru, împotriva abțineri se adoptă. Rezoluția legislativă, vot prin apel nominal, votul s-a deschis, acum votul s-a închis. Se adoptă. Trecem la raportul Grote. Domnul uh, raportor dorește să intervină. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte, stimați colegi. Nu vreau să vă rețin prea mult, însă înainte de prânz trebuie să votăm uh, cele cinci uh, directive privind micul dejun. Am ajuns la, o cons- con- la un consi- consens cu Consiliu, însă Comisia Envi dorea ca toate propunerile legislative să fie publicate. Deocamdată nu avem absolut nimic, nu am primit nimic din partea Comisiei, nici o comunicare, însă am fost anunțați în dimineața aceasta că în decursul unei luni de zile vom primi tot ceea ce ne doream. Uh, Atât vreau să vă spun. Blocul 1 pentru, împotrivă, a, abțineri se adoptă. Blocul 2 devine caduc. Trecem acum la votul asupra propunerii Comisiei pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Prin apel nominal, acum votăm rezoluția legislativă. Votul s-a deschis, votul s-a închis. Se adoptă. Raportul Zanoni. Ea dorește cuvântul domnul Huntis. Mulțumesc, doamnă președinte. Stimați colegi, la conferința președinților s-a propus pentru acest punct să fie discutat, deoarece e un element extrem, extrem de important. Eu unul am redactat avizul în numele Comisiei PETI și 85% dintre petiții au de-a face cu această temă. Bună oară! efectele negative asupra mediului ale uh, anumitor proiecte publice trebuie luate foarte în serios. Însă nu a avut loc o dezbatere pe această temă și iată, suntem deja în etapa de vot. Aș dori să vă propun că dacă o astfel de discuție va avea loc, trebuie să vedem ce are de spus și Comisia, așa încât Parlamentul să se poată exprima în mod responsabil, pentru că înțelegem că există presiuni în direcția opusă. Pentru ca uh, această temă să fie discutată în plenara din octombrie, urmată de vot. Mai mult decât atât, e nevoie de o dezbatere de esență pe această temă. Mulțumesc! Octombrie 1. Bun, deci dumneavoastră doriți amânarea acestui raport uh, pentru prima sesiune din octombrie. Cine vorbește pentru și cine vorbește împotriva acestei uh, propuneri? Bine, dacă vă doriți să luați cuvântul, dacă nu, votăm. Văd că nu. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Relazione Gabriel. Gabriel, acum vot prin apel nominal, votul s-a deschis. Deci raportul Gabriel. Votul s-a închis. Se adoptă. Uh, celălalt raport, Gabriel, vot prin apel nominal, votul s-a deschis. Votul s-a închis. se adoptă. Raportul Papa Nicolau. Aliniatul 3, cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Aliniatul 19 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Aliniatul 34, două părți. Prima parte, cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Partea a doua, vot prin apel nominal. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Aliniatul 46 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Aliniatul 52, două părți, prima parte, cinei pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, vot prin apel nominal, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Aliniatul 62, vot prin apel nominal, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Alineatul 63, două părți, prima parte, vot prin apel nominal. Votul s-a deschis la prima parte. Votul s-a închis. Se adoptă partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Aliniatul 67, două părți. Prima parte, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, vot prin apel nominal, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Trecem acum la Votul asupra rezoluției, votul uh, s-a deschis, vot prin apel nominal, votul s-a închis acum. Se adoptă. Trecem acum la raportul uh, Schirjlevska. Amendamentul 2, vot prin apel nominal, votul s-a deschis. Votul s-a închis. se, este respins. Amendamentul 3, vot prin apel nominal, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. Aliniatul 2, cine i pentru? Cine e împotrivă, cine se abține, se adoptă. Aliniatul 4, prima parte, cine e pentru, cine e împotriva, abțineri, se adoptă. Partea a doua, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Bine, ver- verificăm partea a doua. Uh, votul s-a închis. Respins. Aliniatul 16, două părți. Chi e con... Pentru împotriva abțineri, se adoptă. Partea a doua, cine este pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Alineatul 18, pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Alineatul 19, în două părți, partea întâi, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 21. Două părți. Partea întâi pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Partea a doua. În apel nominal. Votul e acum deschis. Votul e închis. Se adoptă. 25, două părți. Partea întâi pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă. Partea a doua pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă. 39 acum în trei părți. Partea 1 pentru împotriva abțineri se adoptă, partea a doua pentru împotriva abțineri se adoptă, partea a treia pentru împotriva abțineri se adoptă și partea a patra pentru împotriva abțineri se adoptă. Alineatul 42. Două părți. Partea întâi, vot cu apel nominal. Votul e deschis. Votul e închis. se adoptă. Partea a doua acum, tot vot prin apel nominal, votul e deschis. Votul e închis. Se adoptă. Alineatul 44, vot cu apel nominal. Votul e deschis. Votul e închis. Amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Se solicită verificarea electronică. Votul e deschis. Votul e închis. Respins. Trecem la alineatul 57. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Verificarea electronică. Votul e acum închis. Se adoptă. Alineatul 58, trei parți. Partea 1, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Partea a treia, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Alineatul 59, două parți, partea 1, votul cu apel nominal. Vot deschis. Vot închis. Se adoptă partea a doua. Cine este pentru, împotriva, abține, se adoptă. Alineatul 60 pentru, împotriva, abține, Se adoptă 67, trei părți, partea 1 pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă partea a doua, vot cu apel nominal, vot deschis, vot închis. Se adoptă partea a treia, Vot electronic deschis. Votul e închis. Se adoptă alineatul 68, partea 1, cine este pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă partea a doua cu apel nominal. Votul e acum închis. Se adoptă. 74 în trei părți. Partea întâi vot cu apel nominal. Vot deschis. Vot închis. Se adoptă. Partea a doua. Vot cu apel nominal. Vot deschis. Vot închis. Se adoptă. Partea a treia. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Alineatul 76 în două părți. Partea 1 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Partea a doua pentru, împotriva, abțineri. Verificare electronică. Vot închis. Și se respinge. Alineatul 82, vot cu apel nominal, vot deschis. Vot închis. Se adoptă 84 în două părți. Partea 1 pentru împotriva abțineri se adoptă. Partea a doua pentru împotriva abțineri se adoptă. Considerentul F, două părți, partea 1 pentru împotriva abțineri, se adoptă partea a doua pentru împotriva abțineri, se adoptă. Considerentul G, Partea întâi, Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Considerentul S. Două părți. Partea întâi pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Partea a doua pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Supun la vot ansamblul rezoluției comisiei prin vot cu apel nominal. Vot deschis. Vot închis. Se adoptă. Trecem la raportul doamnei Corața Bild. Amendamentul 9, vot cu apel nominal deschis. Doamna raportor dorește să intervină. Micro. Uh, Pe scurt, doamnă președinte, aș dori să fac un apel la toți colegii să voteze în mod responsabil pentru directiva privind serviciile. Un vot împotriva ar însemna un vot împotriva locurilor de muncă în Europa cu toate preocupările exprimate de uh, sociodemocrați, trebuie să ținem seama de dimensiunea socială și pot să vă asigur că acestea sunt acoperite atât de directivă cât și de tratate. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Allora, possiamo procedere al voto. Emendament... Trecem atunci la vot. Spune președinte, amendamentul nou. vot cu apel nominal. Votul e deschis. Votul e închis. Respins. Amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 2. Vot cu apel nominal. Vot deschis. Votul e închis. Se respinge amendamentul 3 pentru împotrivă abțineri. Respins. Amendamentul 10 Vot cu apel nominal. Votul e deschis. Votul e închis. Amendamentul e respins. Amendamentul 4. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 11. Vot cu apel nominal. Votul e deschis. Votul e închis. Și este respins amendamentul 5, vot cu apel nominal. Votul e deschis. Votul e închis. Respins amendamentul 6 pentru împotriva abțineri. Verificare electronică. Votul e acum închis. Se respinge. Amendamentul 12. Vot cu apel nominal. Vot deschis. Vot închis. Se respinge. Amendamentul 7. Vot cu apel nominal. Votul e deschis. Votul e închis. Se respinge. Considerentul A, amendament 8, Văd cu apel nominal. Votul e acum închis. Se respinge. Trecem la votul final cu apel nominal. Votul e deschis. Votul e acum închis și se adoptă Ultima relațiune, Mendez. Ultimul raport pe care îl votăm, raportul Mendez del Vale. Doamna raportor. Doamna președinte, grupul uh, verde și roșu a votat împotrivă și uh, sunt dezolată de acest lucru. Bine, procediamo alla relazione Mendez del Bine, oricum trecem acum, cum spuneam, la raportul Menendez del Valle. Doamna Gebhardt. Also, liebe Kollegen und Kollegen, stimați colegi, noi, în calitatea noastră de socialdemocrați, nu putem vota pentru un raport în care se neagă dimensiunea socială a serviciilor. Nu sunt de acord Ba din potrivă, sunt uh, supărată de cele auzite din gura doamnei Corața Bild. Bine, ultima relațiune Mendez del Val. Prea bine, spune președinta. Ultimul raport, raportul Menendez Vale. Amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Se adoptă. Și verificăm totuși. Electronic. Vot deschis. Votul e acum închis. și se respinge. Aveați dreptate. Supun la vot propunerea de rezoluție astfel modificată pentru împotriva abțineri se adoptă. Vă mulțumesc foarte mult pentru cooperare. Ședința se suspendă până la orele 14.30.